Okay. I think we can start our afternoon session. Cred că putem începe sesiunea de după amiază cu audierea publică a doamnei Elca Conic. Îi urez bun venit pentru o două oră în comisia noastră în noul Parlament, dar este prima dată când ne întâlnim cu mine în calitate de președintă. Bine ați venit! Apreciem foarte mult deschiderea dumneavoastră. Ne bucurăm că sunteți aici. Audierea publică este organizată în cadrul regulamentului care stabilește mecanismul unic de rezoluție pe baza unui acord între Consiliul de Rezoluție și Parlament cu privire la exercitarea răspunderii democratice față de sarcinile alocate de Single Resolution Board, SRB. Avem o primă intervenție introductivă a domnului Conic de 2 minute, de 10 minute, după care urmează o parte de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul, domnul Koenig. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. E pentru prima dată că vă felicit public pentru funcție, avem un interes comun și anume vrem ca această rezoluție să fie cât mai puternică posibil și în prezentarea mea introductivă o să încerc să vă prezint prioritățile actuale ale SRB, după care să vorbesc despre prioritățile 2020, dat fiindcă nu ne mai desparte mult de anul viitor. Avem pachetul bancar. Implementarea acestui pachet va fi o prioritate pentru noi în următoarele luni. Dar nu e corect să spun asta pentru că prioritatea există deja de câteva luni. Finalizăm deocamdată ciclul de planificare 2018-2019, deci mă refer la trecut, Până la finele anului, toate băncile vor avea ținte obligatorii la nivel de grup. Pachetul bancar consolidează cadrul de rezoluție și prezintă o serie de provocări de implementare. O să menționez câteva. Pachetul introduce cerințele de capacitate de absorție a pierderilor totale introdusă de Consiliu în europeană. Această nouă cerință se aplică și aici lucrurile se complică băncilor sistemice globale aceste instituții și bănci cu activele totale care depășesc 100 de miliarde, precum și alte bănci alese de autoritățile naționale, trebuie să aibă o parte inimă, minimă în resurse subordonate deci puncte subordonate. Restul băncilor care nu trebuie să îndeplinească aceste cerințe minime de subordonare trebuie să fie evaluate și SRB poate cere un volum de subordonare, astfel încât aceste bănci să nu încarce principiul uh, stabilit. Să avem în vedere că toate băncile, nu doar cele mari, trebuie să fie capabile să absorbă pierderile și Emerald să numără printre ele. Băncile trebuie să treacă de la țintele individuale la ținte interne. Putem spune că este doar un aspect tehnic, dar e mai mult de atât. Sucursalele trebuie să emită pe viitor instrumente eligibile în cadrul rezoluției indirect către entitatea superioară în ceea ce privește rezoluție. Construirea Emerald este sigur foarte importantă pentru noi toți este condiția cea mai cunoscută, astfel încât băncile să fie solvabile, uh, pentru că trebuie să arate că au suficiente fonduri pentru a absorbi pierderile și nu mai există nevoia unei uh, unui bail-in din partea din fonduri publice. SRB a avut o abordare multianuală pentru a permite păstrarea proporționalității în sistem, garantând un cadru omogen și standarde înalte și omogene în toată Uniunea Bancară. Lucru pe care îl intenționăm și pe viitor. Lipsa de amber suficient poate fi o barieră pentru executarea strategiei de rezoluție preferată și o să vă dau câteva cifre agregate însă trebuie să rețineți că în cifrele agregate sunt mascate valorile excesive sau cele prea mici. Ținta prezintă aproximativ 25,2% din riscuri expunerea totală de risc sau active ponderate la risc și media este egală cu toate băncile pe care le-am evaluat cu 1,8 triliarde de euro în trimestrul al 4 de anul trecut și cifrele erau cam la fel și în anul anterior. De asemenea, am cerut ca băncile respective, pentru care nu există cerințe obligatorii, le-am spus ca așteptări că avem în vedere 17,8% ca valoare de medie cu instrumente subordonate adică aproximativ 1,2 triliarde de euro. Lipsurile medie Emerald 2% din activele ponderate la risc, deci e un neajuns, cam 140 de miliarde de euro și de anul, tre- cam de anul trecut și problema începe acum cu noile cerințe. Cifrele se vor schimba și vom vedea mai multe cerințe de subordonare, unele părți consolidate, dar mesajul cheie este că vorbim de o cifră considerabilă mm, în față de fondurile proprii. Însă nu este ceva de nedepășit, având în vedere că anul trecut cam 140 de miliarde din pasivele eligibile EMRA au fost emise și numărul este mai mare anul acesta. Deci industria poate gestiona această situație în timp. Uh, trebuie să avem în vedere ce se va întâmpla de la finele anului viitor, 2020, am uh, făcut mari eforturi pentru a ne adapta politicile astfel încât să putem să le implementăm. Vrem ca noile politice vrea să fie gata până în al doilea trimestru al anului viitor, inclusiv consultarea industriei pe unele dintre domenii și asta ne va permite ca în ciclul de planificare 2020 să le aplicăm și să luăm decizii pe baza noului cadru juridic în primul sau al doilea trimestru 2020, când SRMR2 se va aplica tuturor statelor membre care vor fi transpus directiva în legislația națională. Deci mai sunt lucruri de făcut, destul de multe și poate și dificile și rămâne să vedem care sunt schimbările cheie. Mă acces pe EMRA acum. Avem în primul rând condiții mai ferme pentru ca instrumentele să fie eligibile pentru EMRA, uh, apoi o subordonare mai mare și în al treilea rând MREL intern, în special în cadrul grupurilor, pentru a vedea cine poate avea MREL intern. Acest lucru este clar uh, din dorința de soluționare, dar noua legislație este foarte complexă, pentru că așa se întâmplă în cazul compromisului. SRB lucrează cu autoritățile naționale, cu Comisia, cu BCE și cu Autoritatea Bancară Europeană, EBA, pentru a aborda unele dintre provocări. Experiențele recente ne arată că va fi nevoie de timp pentru ca autoritățile să depășească problemele de interpretare și implementare. Un alt subiect în favoarea introducerii treptate a noului cadru, dat fiind că e clar că textul de nivel 2 EBA va fi întârziat, deci nu va trebui să ne luăm prima decizie până când nu vom avea ultimul cuvânt din partea EBA cu care și colaborăm îndeaproape. O altă provocare, și asta este un lucru foarte relevant pentru noi, este evaluarea solvabilității. Avem o serie de uh, fluxuri de acțiune. În acest sens, probabil ați văzut că ne-am publicat estimările pentru bănci, un document deschis uh, spre consultare publică până mâine, document care nu este un nou set de politici, ci mai degrabă un document care reunește așteptările noastre vis-a-vis -vis de bănci, astfel încât să fie solvabile. Deci putem numi acest set de informații orientări, criterii, linii directoare pentru industria bancară. Acest document se alătură scrisorii de prioritate, Priority Letter, care este o scrisoare în care banca își prezintă programul pe un anumit an. Am făcut acest lucru, deja facem de trei ani, și uh, este adaptată priorităților fiecarei bănci pe care trebuie să lucreze astfel încât să fie solvabil. Oferim orientări clare cu sarcini individuale după care urmează evaluarea progresului de SRB, ca un fel de card de progres în care li se spune băncilor pe ce să-și axeze energiile pentru a-și îmbunătăți activitatea și pe această bază, dacă este nevoie, declanșăm procedurile de blocare pentru băncile care nu înțeleg ce li se spune și nu înregistrează suficiente progrese. Și sinceră să fiu, Deocamdată progresele sunt bune și dacă vreți vă pot da informații suplimentare. De asemenea, ne gândim să facem ceva mai mult, nu doar în scopuri de informare a publicului, ar putea să fie un heat map. Clasificăm băncile și industria bancară în funcție de poziția lor față de idealul de rezolvabilitate. Există discuții în Consiliul de Stabilitate Financiară și se vorbea despre diverse nuanțe de portocaliu și galben dacă folosim sistemul semaforului. Deci va trebui să vedem cum obținem niște informații utile totuși din tot acest sistem. Bun. Un subiect foarte interesant și după asta închei. Am avut și Uh, lecții pe care le-am învățat din deciziile noastre trecute de a nu găsi o soluție pentru bănci. A fost o bancă foarte mică în trecut, care era pe punctul de a eșua uh, și am hotărât că nu e în interesul public să salvăm banca respectivă, după care am văzut cât a fost de dificil uh, să transpunem failing sau likely to fail într-o abordare solidă pentru autoritatea națională care să pună banca în fază de lichidare. Deci, un domeniu în care e nevoie de îmbunătățire este o mai bună aliniere între rezoluții și insolvabilitate, inclusiv regimul de lichidare a unei bănci, dacă se dorește asta, și proceduri armonizate sau reguli armonizate pentru retragerea licențelor. ECB-ul retrage licențele pe baza a 19 legi naționale diferite. Vă pot da detalii și aici și nu în ultimul rând aș vrea să menționez câteva subiecte foarte cunoscute. Sperăm să putem ajunge la un acord pe pilonul 3 final al Uniunii Bancare pare să existe un oarecare impuls pozitiv față de construirea acestei, unei, acestei scheme de garantare a depozitelor la nivel european. Să sperăm că se va concretiza, dacă nu anul viitor, măcar pe durata acestui mandat. SRB ar vrea să vadă mai multe mișcări pentru consolidarea pieței de capital și bancare. O piață de capital mai puternică este în interesul tuturor, investitori, companii și instituții financiare, nu în ultimul rând. Și la fel, nu în ultimul rând, pe listă, ca să vă ofer cele mai noi date, creștem colectarea fondurilor pentru fondul unic de rezoluție. Avem 43 de miliarde în prezent și sperăm că până la jumătatea anului viitor să ajungem peste 40 de miliarde, dar rămâne de văzut. Sperăm că Detaliile legate de garanția pentru fond pot fi clarificate și putem înregistra progrese și putem rămâne chiar optimiști uh, pe durata întâlnirii de mâine a grupului euro. Din păcate, și poate nu era bine să închei cu asta, soluții pentru lichidități și fonduri în rezoluții încă nu se prevăd. Să sperăm că noul an va aduce noi soluții. Acestea fiind spuse, aș vrea să mă opresc <laughs> și să vă spun că ne angajăm să lucrăm la rezolvabilitatea băncilor și să finalizăm Uniunea Bancară. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la partea de întrebări și răspunsuri și începem cu Marcus Weber de la PPE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Permiteți-mi, doamnă König, să uh, vă adresez uh, comentarii și întrebări în limba mea maternă. Vă doresc și însănătoșire grabnică, pentru că și eu abia am ieșit dintr-o gripă destul de urâtă. Um, spuneți că avem nevoie de un nou drept de insolvență, pentru că de măsura pentru, pentru nou credit. Adică, de fapt, este, este dreptul de insolvență național. Știm că fiecare stat membru are un drept de insolvență uh, propriu, nu doar pentru bănci, ci și în general. Și atunci, nu avem practic nici un, nici, nu avem nici premisa pentru un uh, mecanism unic de rezoluție. Tema este de mare sensibilitate în uh, Consiliu, fără să doresc să anticipez uh, subiectul seminarilor la care vom participa împreună mâine. Așadar, vă întreb uh, cum arată, în opinia dumneavoastră, principalii peloni ai unui regim armonizat al insolvenței în Uniunea Europeană, care să și treacă de Consiliul European? Cred că sunt două motive pentru care trebuie să ne concentrăm asupra acestui domeniu. Unul pe care l-ați menționat dumneavoastră. Avem o decizie de uh, rezoluție care primește 90 de um, răspunsuri diferite. Pentru că țările au mai multe sisteme, unele țări au și mai multe sisteme. A doilea este despre cel despre care v-am vorbit noi. Nu putem uh, să spunem despre uh, ce se întâmplă cu o bancă care, care nu este suficient de mare pentru care, uh, pentru care nu se aplică principiul uh, prea mare pentru a da faliment, ce se întâmplă atunci? Se trece prin procesul de rezoluție. Iar rezoluția merge mână în mână cu alte principii și alte cadre juridice. Aveți dreptate. Dacă am cere un regim de insolvabilitate armonizat, nu cred că copiii mei ar mai putea urmări această dezbatere. Eu una și o, o să fie și la pensie de mult timp. Iar argumentul meu este să începem cu pași mici și să ne gândim că băncile care sunt în situație de faliment trebuie să fie lichidate în mod uh, sigur, în condiții de siguranță. Iar argumentele noastre uh, se îndreaptă în direcția ce au prietenii noștri din America, uh, FDIC, unde se combină rolul unei, unei autorități de lichidare administrative cu garantarea, cu sistemul de garantare și de asigurare a depozitelor. Și există deci o procedură administrativă și un sistem de garantare a depozitelor. Aceasta ar fi o poziție posibilă, dar nu vreau să anticipez atelierul de mâine. Mulțumesc. Aveți o întrebare suplimentară? Da, mai aveți câteva minute. Da, Ähm, Spuneați, doamnă König, că <laughs> în, în raportul de monitorizare, monitorizare publicat în iunie ați identificat o, o serie de state membre care mai au multe de recuperat în ce privește MRL-urile. Cum arată situația acum? Sorry, the usual trap. I've in German. Uh, some of... Da, scuze, era să vă răspund în germană. Unele de aceste instituții au uh, în unele aceste instituții decalajul s-a redus și în alte instituții recunoaștem și noi că durează mai mult timp până să reducă decalajul, fiindcă nu au acces la piețele de capital. În continuare trebuie să-și curețe bilanțul. Deci va mai dura ceva timp până să facă asta și nu s-au, nu s-au mai luat decizii noi din vară. Deciziile pe care le aplicăm acum sunt uh, decizii care decurg din cele luate deja, dar uh, uh, sper că decalajul s-a mai redus, însă mai sunt locuri unde avem nevoie de o perioadă de tranziție de plină pentru a ajunge la rezultate și vreau să vă, să vă spun public că am început să mă într-o direcție diferită. Avem doi piloni pentru soluționarea băncilor. Unul este MREL și celălalt este um, continuitatea operațională. Bună guvernanță, acces la finanțare și așa mai departe. Și am vorbit cu unele bănci și uh, mesajul este că dacă, la, dacă te confrunți cu o provocare la un pilon, atunci uh, la pilonul 2 putea să fii premiant. Această combinație funcționează, trebuie să, fi, să fim realiști și știți la ce mă refer. Thank you very much. And now Aurore Laliuc. Mulțumesc, Auror, la Luc de la SCD. Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc că, uh, că veniți în mod regulat uh, fața comisiei noastre și ne uh, dați informații cu privire la activitatea dumneavoastră și vă mulțumesc că ați venit răcită. Și eu sunt răcită, de asta meste gumă ca să nu tușesc aici tot timpul și... Uh, Acum, în ceea ce privește Training Book uh, și o chestiune legată de climă, criza economică și financiară, criza ipotecară, a adus în uh, lumina reflectoarelor uh, problemele de derivatelor în bilanțuri și avem, vedem cât de greu e de rezolvat asta, mai ales cu Dexia, care încă n-a fost rezolvată și vreau să vă întreb ce sugestii aveți dumneavoastră în ceea ce este gestionarea derivatelor uh, în, uh, în registrele contabile. Mă interesează părerea unei autorități reglementare să vedem dacă acest tip de produs este gestionabil și dacă, până la urmă, poate n-ar trebui să facem în așa fel încât uh, ce, ce propune Școala Liberală de la um, Chicago, și anume să avem de o, o agenție de autorizare uh, a produselor financiare, financiare înainte de a fi puse pe piață. Asta primul rând. În al doilea rând, în fiecare săptămână se înmulțesc rapoartele care leagă riscurile financiare cu riscurile climatice. Publicate aceste rapoarte de instituțiile bancare și financiare și aș vrea să știu cum uh, integrează Comitetul Unic de Rezoluție chestiunea riscului de mediu și climatic, în primul rând, și apoi Există o rețea de bănci centrale și de supraveghetori pentru o ecologizare a sectorului financiar, The Network for Greening the Financial System. Din câte știu eu, comitetul dumneavoastră nu face parte din această rețea, dar poate că greșesc. Aș vrea să știu dacă, dacă poate vă gândiți la această participare sau dacă este în curs de uh, punere la punct. O să încerc să vă răspund pe rând la întrebări. Ehm, analizarea registrelor contabile și a derivativelor și a registrelor comerciale este o prioritate pentru noi, dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat uh, la criza financiară, ne dăm seama că un domeniu de îngrijorare s-a schimbat substanțial, fiindcă contrapărțile centrale uh, verifică majoritatea acestor uh, elemente ceea ce ridică o întrebare cu privire la riscul sistemic al uh, contrapartidelor centrale. Dar noi, noi uh, pentru aceste uh, produse încercăm o reducere treptate solvabilă. Noi am testat această procedură cu unele bănci cu care au portofolii mai mari le, și le-am rugat să ne propună și să ne arate cum dacă ar înceta muzica, cum ar reuși să, să lichideze, um, să închide registrul contabil, ce nevoi de lichiditate ar avea și așa mai departe. Fiindcă întotdeauna pornește la presupunerea că în procesul de soluționare luni încep restructurarea și încep direct procesul. Asta este o închidere solvabilă, acesta este termenul, care nu duce la un faliment în nicio poziție și uh, acolo trebuie să se țină cont de nevoile de lichidități și de timpul necesar procesului. N-aș vrea să spun că trebuie interzise aceste produse, dar trebuie să înțelegem care este mecanismul lor și cum funcționează. Iar al doilea subiect este mai îndepărtat de activitatea noastră zilnică. Îmi cer scuze. Cunoaștem foarte bine acest uh, grup de bănci centrale și uh, urmărim activitatea de pe margine, nu suntem membri, fiindcă nu suntem o bancă centrală. Pentru ceea ce ne privește, autoritățile de supraveghere sunt mai vizate de mm, acest uh, risc climatic, nu neapărat autoritățile de soluționare dar, sau de rezoluție, bineînțeles, este un uh, risc ce trebuie monitorizat, evident. Mulțumesc, Luis Garicano de la Renew. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și ne bucurăm foarte mult că veniți des pe la noi. Sunt de acord cu ce ai spus, cu ce ați spus privind măsurile de lichiditate, de lichidități și așa mai departe. Dar uh, vreau să pun o întrebare privind cadrul de rezoluție conform mandatului dumneavoastră. Vreau să întreb dacă pragul este prea ridicat și dacă vom folosi vreodată comitetul unic de rezoluție așa cum a fost intenționat. Avem deja îngrijorări în acest sens, uh, ceea ce privește băncile italiene. Comitetul de rezoluție a hotărât că nu au trecut uh, testul interesului public uh, două bănci din Veneto, chiar dacă aveau un capital foarte mare. Și uh, acum uh, mai avem un caz al unei bănci din, din Germania care a pierdut 2,7 miliarde în 2018, iar uh, soluțiile private au eșuat. Se dorește acum recapitalizarea băncii cu, mm, uh, cu capital privat. Nu se știe dacă a trecut testul de piață și mai multe entități mari evită cadrul existent. Ocolesc acest cadru și primesc bani, banii contribuabilor. Este clar că acesta este cazul și băncilor din Italia și, și uh, această, această bancă din Saxonia de jos. Pragul e prea ridicat. Funcționează sistemul asta? Vă întreb. Sau vom ajunge până la urmă în situația în care statele vor continua să facă tot ce doresc și vor evita cadrul european comun pe care l-am stabilit. Mulțumesc. Eu vreau să spun că pragul nu este prea ridicat, dar sunt conștientă de dezbaterea din jurul acestui subiect, iar această dezbatere merge mână în mână cu dezbaterea uh, privind rezoluție versus uh, insolvabilitate. Anul acesta, nu anul trecut, anul acesta, am publicat un document privind modul în care definim noi uh, modul în care dorim să se facă evaluările interesului public. Care este pragul între un cadru de rezoluție și un cadru de un scenariu de lichidare de conform insolvabilității. Și probabil că se pot să schimba puțin lucrurile, pot să fi mai puțin uh, restrictiv sau mai restrictiv, dar există consecințe și uneori această dezbatere se duce în felul următor, uh, spunând că uh, am uh, rezolvat uh, problema insolvabilității, fiindcă nu știam ce să facem cu insolvabilitatea, spunând că este rezoluție, dar uh, pentru rezoluție avem un plan, avem MREL și așa mai departe. Deci această discuție trebuie să fie evaluată cum trebuie, cu mare atenție, pentru a vedea dacă vrem ca mai multe bani să ajungă la rezoluție, fiindcă acolo se aplică un set clar de reguli și tot setul de reguli, sau dacă ar put, am putea să găsim o modalitate mai bună de a rezolva problema și aici răspunde domnului Ferber cu o procedură specifică de insolvabilitate. Nu uh, vreau să fac comentarii privind o bancă anume, dar sper că asta vă ajută să vedeți cum stau lucrurile. Cred că e, putem spune foarte clar că avem o procedură de rezoluție, dar ce vrem noi să rezolvăm, ce, trebuie să știm ce vrem să, ce vrem să rezolvăm și avem uh, nevoie de instrumentele necesare. Și dacă vrem să uh, avem un cadru de rezoluție, trebuie ca instrumentele noastre să aibă o, o sferă de aplicare mai largă. Am fost uh, mai generoși cu cadrul de rezoluție și am avea mai, pro- mai puține probleme dacă nu ar fi Uh, armonizată cadrul de, lichi, de lichidare. Da, poate ceva nu, poate anumite bănci nu vor să fie declarate insolvabile pentru că se, se, se trece peste nivelul național. Da, dar uh, apoi, uh, în cazul rezoluției, putem spune, spunem că uh, Uh, MREL, e nevoie de MREL, deci trebuie să existe aceste resurse minime pe care trebuie să le aibă la dispoziție banca. Și atunci ne punem întrebarea dacă rezoluția e o soluție mai bună. Fiindcă dacă, dacă, avem, dacă există o problemă, încerci să închizi banca, nu încerci să o restructurezi și să o menții pe piață. Deci e o discuție deschisă. Eu aș dori să mai adaug un lucru și cred că asta este foarte important. Când, când discutăm de acest subiect, ar trebui să analizăm și uh, comunicarea bancară de la DGCOM, care trebuie să fie armonizată, am mai spus acest lucru înainte, cu cadrul de rezoluție sau cadrul de, de insolvabilitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul J.K. Lunas de la Verzi. Mulțumesc, doamna König, Vă mulțumesc pentru contribuție și pentru discuția pe care o aveți cu noi. V-ați ocupat foarte mult de MREL și o să abordez și eu acest subiect. Înțeleg cât de important este din punctul dumneavoastră de vedere, dar și pentru noi. Să se reducă riscul în sistemul bancar, să se reducă decalajul în ceea ce privește nepotrivirea maturității activelor și deci ne bucurăm foarte mult că mergeți mai departe cu acest subiect. Dar um, mai subzistă o critică și e normal, fiindcă și e normal poate, că sistemul este deschis și transparent și la ce nivel sunt uh, cu MRL-ul uh, Institutului Naționale. Există, sigur, unele sensibilități aici, dar uh, mai devreme sau mai târziu ar trebui să fie acel lucru ca o rație, ca un raport de capital, ca o cotă de capital pentru bănci. Și când credeți că se vor deschide registrele, se vor deveni publice și ne, ne vor oferi informații privind MREL-ul și soluționabilitatea? Dar nu trebuie să vorbim doar despre soluționabilitate, e vorba aici despre stabilitatea băncilor, uh, a prima, a doua, a treia categorie de capital, fiindcă e vorba de capital de salvare și pasive de salvare. Când credeți că veți reuși să reduceți eh, sau dumneavoastră sau băncile acest decalaj și vor deveni aceste informații publice? Am avut deja această dezbatere Și uh, am spus încă din capul locului că nu există obligativitate pentru noi. Puteți chiar să vă întrebați dacă avem uh, dreptul să publicăm cifrele MREL, uh, MREL care se bazează pe niște calcule uh, complicate. Când am vorbit despre uh, active ponderate de risc, nu, nu sunt aceleași calcule. Deci am încurajat băncile să facă două lucruri, MREL. În primul rând să fie foarte transparente în ceea ce privește structura de pasive pentru a ști foarte clar dacă investești, în ce categorie investești. Și, în al doilea rând, am încurajat băncile. Le-am spus că nu le deranjează dacă își publică cifrele MREL. Interesant este că un, un număr de bănci au făcut-o. Uh, bine, cele care vreau să arate că e totul în regulă, au făcut-o foarte repede, dar și alte bănci și-au publicat uh, obiectivele MREL. Însă, nu, însă mass media și analiștii nu și-au, au plecat prea mult asupra acestora. Probabil că uh, aceste garanții sunt mai puțin interesante pentru uh, analiști. Am discutat acest lucru și cu ESMA, ca autoritatea de piață, și am lăsat atitudinea ESMA să se gândească dacă acestea ar trebui să fie publice, dacă trebuie să existe transparență, dar uh, același lucru este val, uh, valabil în ceea ce este evaluarea generală a caracterului, a cât de soluționabilă este o bancă. Aici, prietenii din Marea Britanie se gândesc că în, 2000, în, în 2022-2023 vor face unele comentarii privind acest lucru. Uh, Ber, Ber, după noi, este, după, după părerea noastră, este clar că Ber nu ar permite acest lucru. Nu știu cât de, cât de mult interes este, dar mai trebuie discutat acest subiect și poate și legiuitorii ar putea să se gândească la acest subiect. Bun. Francesca Donato de la ID. Chair, I'm speaking in Italian. Um, signora Presidente. Doamnă președintă, fac și eu legătură cu întrebarea pusă de colegul în ceea ce privește transparența. După cum știm, funcționarea SRB-ului ca mecanism de supraveghere unică respectă niște reguli foarte complexe și comunicarea cu alte instituții europene, fie Parlamentul sau Curtea de Conturi, e adesea deficitară, să spunem. Criteriile pentru luarea deciziilor și efectuarea clasificărilor și datele pe care se bazează nu sunt puse la dispoziția instituțiilor, inclusiv a dispoziția noastră a parlamentarilor. Înțelegem că ar fi periculos din motive de piață să fie făcute publice datele, dar uh, parlamentarii și Curtea de Sconturi respectă secretul profesional și ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare. Știm foarte bine că singurele documente disponibile sunt, să spunem, disponibile într-un mod foarte limitat. După părerea mea, este un vid de democrație aici și se evită transparența. La toate instituțiile europene, această transparență este privită ca o valoare fundamentală. În 14 ianuarie, Curtea de Conturi a cerut Parlamentului și Consiliului să modifice regulile pe care le-ați menționat chiar dumneavoastră pentru comunicarea în com- comunicările în comunicarea cu Curtea de Conturi și cu Parlamentul European. Ce părere aveți dumneavoastră? Ar fi bine să se extindă procesul acesta de transparență și să se dea informații concrete celorlalte instituții ale Uniunii Europene, inclusiv parlamentelor europene, care să poată și ele să facă alegeri informate și dacă da, ce instrumente credeți că trebuie folosite în acest sens? Mulțumesc! I think there is a very fine line. Cred că trebuie făcută o distinție foarte fină, mai întâi, între planurile de restabilizare proiectate de BCE în temeiul analizei proprii ale BCE-ului. Supervizorul BCE însă este consultat în toate planurile de rezoluție. Autoritatea de rezoluție și autoritatea de supraveghere așadar colaborează foarte strâns. Ați vorbit și despre Curtea de Conturi. Când Curtea de Conturi și-a făcut prima a făcut prima analizare a, analiza a muncii noastre, a solicitat uh, planurile de rezoluție pentru diferite instituții. Am avut tot rezerve uh, serioase inițial, apoi am uh, permis curții de conturi să citească aceste documente în condiții și limitări foarte stricte. Dacă publicăm foarte devreme planurile și ipotezele ce ar fi dacă s-ar face așa sau altfel, atunci piața reacționa prea, uh, prea precoce, pentru că imediat s-ar face scenarii în legătură cu care ar trebui să fie activele de care să se despartă o bancă sau um, care ar fi alte măsuri de relansare. Sigur că vrem să fim transparenți în legătură cu politicile noastre, cu așteptările noastre și, după cum am mai spus, ne gândim și uh, să publicăm mai multe date în legătură cu MREL-uri. Uh, mă gândesc, de pildă, la ceea ce fac colegii din, uh, de la Bank of England sau colegii nord-americani, să publice a date de solvabilitate. În Statele Unite, însă, obligația de publicare revine băncilor pentru titlul 1 și apoi FDIC și Fedul, Banca Federală, conferă ratinguri de tipul suficient sau insuficient. Cred că articolul este foarte clar și foarte strict în ce privește regulile legate de confidențialitate și asta din motive foarte întemeiate. În prezent uh, suntem, avem în curs de desfășurare cel de-al doilea audit de performanță desfășurat de uh, Curtea de Conturi Europeană. Le-am oferit mai mult uh, acces la informații ca până acum pentru a veni și în întâmpinarea poziției BCE. Deci cred că lucrurile merg în direcția cea bună. Mulțumesc, Danuta Hübner, PPE. Mulțumesc. Am două întrebări pentru doamna König. Mai întâi, în legătură cu Brexitul. Cu un an sau ceva mai mult în urmă, ne făceam griji pentru de că uh, uh, băncile vor avea acces mai dificil la piața europeană de capital și că pentru a-și facilita accesul la bani va, vor, vor adopta o politică a băncilor fictive, adică înscrise la cutie, adrese de cutie poștală. Vreau să vă întreb care este stadiul actual al, și cum vă raportați dumneavoastră la această afirmație. Iar în ce privește autoritățile de supraveghere și de rezoluție, uh, puteți să comparați punctul dumneavoastră de vedere actual cu punctul de vedere pe care l-ați avut pe aceeași temă încă la începutul activității dumneavoastră? Adică cum, cum ați ajuns să vă împărțiți munca, eh, cei de la rezoluție cu cei de la supraveghere? Aveți aceeași perspectivă? Uh, asupra uh, problemelor care trebuie identificate prin uh, instituțiile de supraveghere, respectiv prin instituțiile de rezoluție? Ce, ce s-ar putea face mai mult, de pildă, la nivelul supravegherii? Voi răspunde mai întâi la întrebarea privind Brexitul. Pentru că mi-am dat seama că n-am vorbit deloc, explicit cel puțin, despre Brexit. Cred că am uh, gestionat cu succes alături de uh, BCE uh, situația Brexitului. Am transmis băncilor mesajul clar că vor trebui băncile britanice să își deschidă filiale în Uniunea Europeană a celor 27 de state care să fie conforme cu legislația europeană și le-am și arătat ce se, trebuie să se întâmple odată cât ce eventual lucrurile iau altfel decât ne-am așteptat. Tot în pregătirea activității pentru 2020 avem o colaborare foarte bună cu autoritățile omologe din Statele Unite și din Regatul Unit. Am încercat să vedem uh, dacă există există mecanisme de rezoluție ale acestor entități aplicabile la noi. Deci, practic, în 2019 am pus niște baze care vor prinde efectiv începând din 2020. Tot la început am spus că legea britanică și legea cutumiară nu pot fi schimbate. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Într-adevăr, băncile engleze s-au constituit în temeiul dreptului cutumiar, dar pentru aceste bănci și în legislația care guvernează aceste bănci s-au putut totuși introduce Uh, clauze uh, de, de amendare a statutului uh, băncilor, respectiv băncile unele au adoptat statuturi în funcție de în funcție de legislația europeană a celor 27 de state membre. În ce privește relația dintre supraveghere și rezoluție, am lansat un schimb de informații pe toate subiectele am și încheiat acest dialog structurat și astăzi am ajuns la un schimb de informații automatizat. Dacă mai există probleme de rezolvat, sunt probleme între oameni, nu între sistemele care colaborează. În ce privește cooperarea cotidiană, este destul de clar că supraveghetorul privește mai atent în direcția unei bănci atunci când ea ajunge într-o situație dificilă și acolo crede că trebuie să uh, stăvilească uh, răul care s-a petrecut, respectiv să găsească o soluție pentru a, uh, ca banca respectivă să iasă din impas. E bine, poate soluția întrevăzută de cei de la supraveghere este alta decât cea întrevăzută sau propusă de noi, de cei de la rezoluție. Eu cred că este o, o tensiune uh, și necesară și firească până la urmă, pentru că pentru că nu vrei să declare o bancă falimentată sau likely to fail uh, în risc de a deveni falimentară prea devreme. Vă dau un exemplu. Dacă dorești să vinzi măcar parte dintr-o organizare, trebuie să o poți vinde uh, la o, la o valoare pe piață uh, care este sănătoasă. Uh, deci am încercat să găsim echilibru între supraveghere și rezoluție și cred că în ultimii ani chiar s-a văzut că lucrurile merg bine. Mulțumesc, Alfred Sant, SND. Increasingly the financial and situația financiară și operațională a băncilor mici și medii, mai ales în statele membre eh, mai mici, eh, devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Unii eh, dau vina pe măsurile de supraveghere de tip soft ale BCE. Un document inoficial al Ministrului Finanțelor din Germania arată că probleme însă arată din, a, rezultă din aplicarea Um, uh, regulilor sistemice pentru băncile mari și în cazul băncilor mici. Deci, regulamentele de la Basel nu sunt uh, recomandabile. Presiunea din zona uh, euro este din ce ce mai mare. Situația financiară și operațională a băncilor mici și mijlocii este din ce în ce mai precară din cauza poverii administrative și uneori băncile mici suspectează că sunt țintite tocmai pentru a fi preluate de uh, marile bănci uh, din statele mai mari. Multe bănci servesc uh, nișe de pe piețele naționale care nu pot fi deservite corespunzător de băncile mari. Și tocmai de aceea credem că acest subiect ar trebui să intre în atenția și în vizorul organismului de rezoluție. Și vrem să știm care este soluția pe care o propuneți pentru rezolvarea acestei tensiuni. Aș dori eu să am o baghetă magică. Um, într-adevăr, aveți dreptate când vorbiți despre băncile mici și mijlocii. Există uh, multe subiecte, multe poveri uh, din domeniul reglementărilor care, care trebuie să le facă față, dar unele dintre aceste exigențe sunt justificate. Pe de altă parte, dacă o bancă servește o nișă de pe piața națională, atunci cred că modelul de afaceri al băncii trebuie să fie cel care să îi garanteze succesul pe acea nișă. Majoritatea acestor bănci, aproape toate aș zice, se subscriu însă, sunt însă sub supravegherea, sub coordonarea autorității naționale de rezoluție nu uh, acele europene. Și uh, avem o strânsă colaborare cu aceste organisme naționale de rezoluție, încercând să le îndemnăm să, răm- să aplice măsuri proporționate um, și să și să nu aplice doar niște grile uh, rigide uh, de măsuri pentru toate aceste bănci, pentru că um, dacă o astfel de mică bancă de nișă ajunge în dificultate, atunci uh, această, în cazul falimentului această bancă ar trebui să fie răscumpărată practic de autoritatea națională sau poate chiar și de uh, autoritatea europeană băncile trebuie să se uh, concentreze poate mai mult de până acum pe piețele lor, pe eficiența cu care activează pe piețele respective. Așadar, dacă trebuie să-ți crești capitalul, nu poți să, nu poți să crești decât pe măsura capitalului pe care îl poți investi. N-am, n-am un alt răspuns și, după cum vă spuneam, n-am nicio baghetă magică la îndemână. Dar vă dați seama că există o problemă, uh, că, că asta creează probleme pentru oamenii care, de exemplu, suferă uh, din punct de vedere social, pentru că există bănci care, într-adevăr, sunt preocupate să ofere servicii unor segmente sociale defavorizate. N-aș, n-aș vrea să iasă din uh, din uh, domeniul de aplicare al, al mecanismelor de rezoluție și de supraveghere. Noi nu, sunt aici, nu suntem aici pentru a promova consolidarea piații. Noi, noi reacționăm în caz de faliment, de eșec. Da? Noi nu suntem cei care imaginăm niște fuziuni prin care s-ar crea noi bănci mai mari. Caroline Nachtigal, Renew, vă rog. Eu, Mrs. Coney. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă König. Bine ați revenit în Parlamentul European. Vreau să vorbesc despre așa numitul Bank Stop Financing și deficitul de lichidități. Anul acesta s-a decis ca SRB să nu aibă acces doar la fondul unic de rezoluție, ci și la fondurile de backstop. Eu cred că este un lucru bun, pentru că uh, asta conferă SRB-ului uh, acces la mai multe fonduri în caz de criză economică profundă. Dar cazul Bancii, Banca Populară a arătat că uh, acest mecanism poate fi activat și a, a, în cazul riscului de, de deficit de lichidități. Și atunci vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră legătura dintre lichiditățile unei bănci și uh, fondul unic de rezoluție? Pentru că pentru că acest fond, în opinia noastră, nu este suficient pentru a acoperi deficitul de lichidități uh, de la un, o bancă mai mare. Eu știu că fondul acesta undeva se situează la 65 de miliarde de euro. Nu văd însă de ce uh, Uh, de ce, uh, pe de o parte, să mărim fondul, pe de altă parte, de ce uh, relația lichiditate-rezoluție să fie păstrată în plan național. În ce privește backstop-ul, sper că în săptămânile următoare chiar să terminăm cu subiectul acesta, pentru că asta și-o dorește toată lumea. Backstop-ul va fi, practic, uh, oglinda fondului nostru, pentru că backstop-ul practic este uh, un împrumut pentru, pe care noi, SRB-ul, îl vom lua și îl vom replăti din contribuțiile ex post ale industriei bancare. Deci nu este vorba de o cifră infinită. Discuțiile sunt în principiu uh, finalizate și sper să nu se mai schimbe prea multe lucruri acolo. În ce privește uh, problema deficitului de lichidități, aici trebuie să fim Uh, conștienți de faptul că în cazul unui faliment bancar, sigur, uh, unul dintre motive poate fi lipsa de lichidități, dar există și alte uh, și alte motive. Și apoi trebuie să vedem că dacă că imediat după anunțul falimentar piața nu va dori să investească imediat în, în uh, banca supusă mecanismului de rezoluție, ci uh, vor aștepta mai întâi o decapitalizare a băncii și apoi vor dori, va dori să uh, intre piața în acțiune. Tocmai de aceea, în cazul problemei de lichidități, soluția trebuie găsită în colaborare cu Banca Centrală Europeană și posibilitățile pârghile pe care ea le are la dispoziție când ne uităm la riscurile inerente uh, creditării pentru refacerea lichidității, totuși riscurile sunt uh, reduse pentru că banca, odată aflată în rezoluție, este recapitalizată și n-ar mai trebui să pună riscuri prea mari. Există mai multe modele, um, scenarii care au fost deja analizate și dezbătute, dar um, eu am încredere că atunci când vom avea nevoie, vom găsi o soluție pentru lichiditate. Pentru că dacă nu avem uh, soluție pentru problema deficitului de lichidități, nu avem nicio procedură de rezoluție. Mulțumesc! Mai avem o ultimă întrebare din partea lui Pedro Marquez, SND. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte după dezbaterea pe marginea Uniunii Bancare, am câteva întrebări și pentru doamna König. Sper că uh, Uniunea Bancară va fi acum finalizată cât se poate de repede, dar am o întrebare în legătare cu ITIS pentru credibilitatea meca- mecanismului pentru a păstra băncile suverante, suverane vreau să întreb cât de mare trebuie să fie riscul, de, gradul de mutualizare a riscurilor, indiferent că e vorba de asigurări sau de sectorul bancar. Și a doua întrebare. Se pare că acordul la care s-a ajuns în ce privește backstop-ul, acum pare să nu mai fie așa de final ca și acord. Puteți să ne arătați, uh, puteți să ne faceți o declarație în cadrul acestei audieri, o declarație univocă de ce uh, regulile privind backstop-urile sunt atât de importante pentru SRF, pentru fondul unic de rezoluție. Băncile de, băncile au, uh, uh, au flexibilitate de plină în a-și atrage capitalul. Totuși, de ce grupurile mari bancare devin mai uh, se pot rezoluționa mai dificil când, când aceste grupuri au și mai multe posibilități de a ajunge la capital în caz de nevoie. Încep cu răspunsul la cea de-a doua întrebare. Pentru mine, backstop-ul uh, a însemnat 65 de miliarde, o sumă pe care sperăm să nu, ave, uh, de, uh, sperăm să nu avem nevoie să folosim, dar este doar o și care este mai degrabă o asigurare pentru piață, o, o, un avans de încredere care să ne permită să obținem backstop-ul. Deci, să putem spune, dacă ceva se întâmplă în cazul unei bănci mai mari, vom avea suficiente fonduri pentru a soluționa problema. Deci, cu cât mai credibil suntem și cu cât mai credibil este acest fond, cu atât mai puțin probabil că va fi folosit. În ce privește mutualizarea riscurilor la IDIS, modelul este oarecum uh, cu mai multe contradicții. Avem un mecanism european, avem un, o, un mecanism de rezoluție la nivel european, dar în cadrul grupurilor apare totuși întrebarea ce se întâmplă dacă o subsidiară a acelui grup din țara mea are probleme. Atunci, Trebuie să intervină uh, schema de regarantare a depozitelor la nivel național. Și dacă da, atunci vrem niște garanții aici. Deci, uh, în, tocmai de aceea, uh, ideea a fost să introducem niște MRL-uri interne suplimentare, ceea ce nu face mai solvabil în grupul, ci fragmentează oarecum cerințele de capital în sânul grupului. În ce privește EDIS, așadar, Um, eu cred că IDIS și um, lichiditățile, solvabilitatea merg mână în mână. Apoi am mandatat uh, băncile ca în ciclul 2018-19, dar mai ales uh, pe ciclul 19-20, să uh, să-și redacteze niște scenarii de uh, salvare, bailing playbook. Adică uh, să, vedem, să, să spună ele ce active, la ce active ar dori să renunțe, ce active ar dori să uh, uh amortizeze imediat înainte să intervenim noi. Și atunci noi să vedem care sunt uh, pașii tehnici care trebuie uh, luați uh, imediat. Nu suntem în Statele Unite unde avem un singur sistem juridic. Avem 19 diferite sisteme juridice, sisteme fiscale și deci de aceea fiecare bancă trebuie să facă, fiecare bancă mamă trebuie să facă aceste scenarii de bailout pentru pentru um, subsidiare. Pentru că nu poți să internalizez uh, profiturile și să externalizez pierderile și cu asta să rezolv uh, problema de capital. Este important uh, pentru bănci să-și poată astfel păstra subsidiarele și să, și să demonstreze ele însele că nu e nevoie de fragmentarea capitalului lor. Mă rog, până acolo încă n-am ajuns. Okay, I think... Bun, cred că am terminat. Mulțumim foarte mult tuturor membrilor și colegilor și doamnei König și acum facem o pauză și începem la orele 16 cu următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc!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 think you can start So, uh, let's resume the meeting. Haideți să reluăm discuțiile. Avem punctele 14 și 15, cerințe pentru furnizorii de servicii de plăți. Lidia Braida de la PP. Aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în engleză. Aș vrea întâi de toate să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor care au depus amendamente pentru contribuția lor valoroasă la discuție. Vreau de asemenea să mulțumesc Secretariatului Econ pentru sprijin. Tot ce au făcut ei ne-au ajutat foarte mult la această activitate comună. E o procedură consultativă la ambele rapoarte și trebuie să avem un aviz al Parlamentului pe propuneri. În cazul acestor uh, rapoarte, principalul meu obiectiv reflectă cinci preocupări principale. Digitalizare, cooperare și modernizare, think tank, blockchain, guvernanță, protecția datelor și simplificare. <coughs> Înțeleg că este o procedură consultativă și Consiliul a ajuns deja la un compromis pe textul final. Însă, Trebuie să ne consolidăm angajamentele pe acest subiect. Frauda TVA este o problemă mare pentru administrațiile noastre fiscale și lipsa de comunicare între acestea contribuie la amplificarea pierderilor TVA în tranzacțiile transfrontaliere și a lipsurilor la nivelul TVA. Vorbim de miliarde de euro, venituri pierdute și frauda devine mai sofisticată, prin urmare și răspunsurile legiuitorilor și ale administrațiilor trebuie să fie la fel de sofisticate. De aceea am hotărât împotriva unei proceduri simplificate și o abordare modernă în domeniul digitalizării. Aștept o discuție interesantă în plenarea din decembrie de la Strasburg și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul oferit grupului meu care a solicitat introducerea subiectului pe ordinea de zi. O scurtă prezentare a regulamentului și a directivei. Întâi regulamentul. Avem 23 de amendamente care merg în aceeași direcție, o partajare mai consistentă a informațiilor, a datelor și statistice, un compromis mai extins din partea statelor membre și un rol mai mare de jucat de comisie. Propunerile de compromis sunt echilibrate și reflectă cerințele unui cadru omogen la nivel administrativ și partajarea de informații între administrațiile fiscale. În ceea ce privește directiva, avem 45 de amendamente, majoritatea îmbunătățesc raportul și completează propunerea, ca și cele pentru regulament, pe care tocmai vi le-am descris. Consiliul are o poziție legitimă și într-o procedură consultativă ar avea ultimul cuvânt. Avem preocupări și poziții alternative pe care vreau să le subliniez, diferitele puncte de vedere în ceea ce privește obligațiile furnizorilor de plăți sunt binevenite pentru a îmbunătăți discuțiile. Cred că putem avea o echilibrare pragmatică din partea Consiliului și putem veni cu noi ambiții și propuneri pentru viitor. Sigur că punctele de vedere pe ambele dosare <coughs> sunt diferite și calendarul, de exemplu, este o problemă în acest sens, dar cred că putem ajunge la o poziție echilibrată și cred că putem ajunge la un rezultat bun. Există două propuneri bazate pe Uh, angajamente pentru a combate frauda fiscală în domeniul TVA-ului. Parlamentul European vrea să se implice în eforturile generale de îmbunătățire a cooperării pe chestiuni fiscale. Poziția Parlamentului este mai ambițioasă decât a Consiliului. Asta arată că vrem o mai mare cooperare și un mai mare angajament în ceea ce privește lupta împotriva fraudei fiscale. Mulțumesc! Thank you. Now for... Uh... Caroline Deri acum. Ceaba Molnar din partea SND atunci, raportorii din umbră. Ur. Mulțumim, domnule președinte. În ce privește fraudele TVA transnaționale, în ultima vreme, aceste fraude au dobândit o dimensiune atât de mare încât uh, s-au constituit uh, firme specializate uh, pentru promovarea acestei fraude, împotriva cărora trebuie să acționăm. Provin dintr-un stat membru care are probabil cea mai mare cotă de TVA, nu doar din UE, ci din toată lumea, 27%. Este practic un sol fertil pentru uh, Uh, frauda uh, cu TVA. Există firme care s-au specializat în astfel de tipuri de uh, fraude și de optimizări fiscale. Aceste firme încearcă să eludeze regimul fiscal actual și se folosesc inclusiv de niște prevederi la nivel european pentru a face acest lucru. Trebuie să facem astfel încât obligațiile Uh, uh, încât uh, sectorul bancar și sectorul fiscal, autoritățile naționale fiscale să facă schimb automat de informații, astfel încât să putem să filtrăm mai ușor firmele care concură la aceste fraude TVA. Felicit raportorul și echipa sa pentru proiectul de raport pe care l-a redactat. Au rămas doar câteva neînțelegeri minore care cred că pot fi înlăturate în ultima fază a negocierilor și cu siguranță că raportul va fi susținut de largă majoritate. Uh, am doar o singură rugăminte. Um, amendamentul uh, care privește intrarea în vigoare a uh, raportului Uh, ar trebui să fie astfel formulat încât să putem începe cât mai curând cu putință lupta împotriva acestei fraude TVA transnaționale. Mulțumesc! Andrei, Andrei Covaric din partea Riniu acum. Thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru proiectele de raport, în primul rând, rap- doamnei raportor, care a făcut o treabă foarte bună. Sunt niște dosare foarte importante pentru a combate trauda, frauda cu TVA și asta este un efort laudabil și vreau de asemenea să repet, să subliniez cele spuse de doamna raportor și anume că e vorba de niște dosare foarte importante și abordarea este una potrivită cu epoca digitală în care trăim. Trebuie să avem acest lucru în vedere pentru a ne asigura că ne atingem obiectivul de a combate frauda TVA. În ceea ce privește consolidarea cooperării și a calendarului <coughs> și scurtarea acestui interval calendar de la 3 ani la 2 ani, așa cum se arată în propunere, mi se pare o idee bună. Am depus amendamente în ceea ce privește dosarul pentru furnizorii serviciilor de plată. Întrebarea este cum putem îmbunătăți textul propus de Consiliu. În octombrie, pe ambele dosare, Consiliul a adoptat o abordare generală. Accentul se pune pe următoarele domenii pentru noi. Obligațiile de raportare, batch reporting-ul, posibil pentru a reduce povara administrativă, și uh, pe situațiile în care furnizorii de servicii de plăți nu au toate informațiile, de exemplu de, te, detalii în ceea ce privește fundurile sau când trebuie să raporteze ceva ce în mod rezonabil nu au cum ști. Da, sigur, acestea sunt doar uh, observații de ordin tehnică pe care le-am propus. Sprijinim majoritatea amendamentelor depuse, care reflectă aceeași logică și suntem și pentru un prag monetar în ceea ce privește obligațiile de monetare. Suntem de asemenea de acord că acestea se aplică plăților transfrontaliere și trimiterile specifice la combaterea fraudei carusel. Încă o dată, deci, există un acord general cu privire la abordarea în care se va regăsi în raportul Parlamentului și încă o dată mulțumesc doamne raportor pentru deschiderea și discuțiile în, pe aceste dosare și sperăm că ne putem adopta poziția astăzi prin vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor este cineva care vrea să intervină? Nu? Din partea IDE? Nici de la IDE. Eugen Urzica, ECR? Thank you. I would like to thank... Mulțumesc foarte mult raportorilor și colegilor pentru pentru contribuții. Frauda TVA în UE este o problemă transfrontalieră în mare măsură și cooperarea între statele membre este necesară pentru a o combate în mod eficient. Abordarea generală a fost adoptată cu o lună în urmă în ECOFIN, prin urmare consultările noastre s-ar putea să aibă un impact destul de redus. Există totuși un articol 131 în tratat care spune concret că în Consiliu, în unanimitate, vor fi adoptate dispoziții pentru armonizarea legislației privind impozitarea după ce și Parlamentul a fost consultat. Pagina de internet a Consiliului informează că s-a ajuns la o abordare generală pe 8 noiembrie și se spune că această propunere va fi adoptată oficial de Consiliu fără alte discuții odată ce textul a trecut prin revizuirea juridică și lingvistică. În această declarație nu era menționată consultarea Parlamentului. Sunt într totul de acord cu principiul unanimității în Consiliu pe chestiuni fiscale Așa cum se spune în articolul 113, însă trebuie uh, să respectăm inclusiv consultarea cu Parlamentul. Articolul trebuie respectat în întregime. Și acest lucru cred că ar trebui să fie comunicat de către Parlament, către Consiliu pentru că scopul consultării este să fie consultată și cealaltă instituții și procedura aceasta n-a fost respectată în acest caz între Consiliu și Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, Dimitris Papadimolus Guengel. Mulțumesc, domnule președinte. Eu să vorbesc în limba maternă, deci dacă puteți să vă puneți căștile până când învățați limba greacă. Mulțumesc în primul rând doamnei raportor Pereira pentru ambele proiecte de raport și pentru amendamentele de compromis pe care ni le-a trimis și în care se vede foarte clar că a făcut eforturi să preia un număr mare dintre amendamentele depuse de raportorii din umbra tuturor grupurilor politice. Consensul este larg între toate grupurile politice, pentru că ne dorim cu toții să combatem frauda cu TVA. Frauda cu TVA este o problemă spinoasă pentru noi toți, uh, este foarte costisitoare pentru economiile naționale și, de asemenea, uh, pentru cetățenii și companiile oneste care, până la urmă, plătesc taxe mai mari pentru a compensa, într-un, într-un fel, pierderile generate de uh, pierderile generate de această fraudă fiscală, de cei care acționează ilegal. Și evident și concurența echitabilă are de suferit pentru că acele companii care sunt implicate în frauda cu TVA capătă un avantaj competitiv Pierderile sunt de 137 de miliarde de euro și mai mult și dacă ne uităm la defalcarea pe stat membru, <coughs> vedem că lucrurile variază de la un stat la altul. Suntem însă cu toții de acord că dacă vrem să ținem lucrurile sub control, e nevoie de o cooperare europeană mai intensă. Nu se poate ca fiecare stat să se lupte singur cu acest flagel. Doamnelor și domnilor, cred prin urmare că trebuie să ne punem întrebări și dintr-o abordare politică mai degrabă decât tehnocrată. Și anume, de ce majoritatea um, descoperirilor legate de frauda cu TVA vin din partea unor avertizori sau unor jurnaliști de investigație și de ce autoritățile europene și mecanismele europene inclusiv cele naționale, de ce nu sunt acestea cele care au dus la descoperirea fraudelor? Asta este întrebarea. Există oare o lipsă de voință politică în acest sens sau nu avem poate mecanismele adecvate care să ajute la armonizarea legilor astfel încât să putem uh, elimina portițele de scăpare ce permit aceste fraude. Raportul încearcă să stimuleze cooperarea administrativă, armonizarea, schimbul de bune practici și, de asemenea, sugerează modalități de a folosi mai eficient noile tehnologii. Mai am niște comentarii concrete, dacă îmi permiteți. Cred că trebuie să fim un pic mai fermi în abordare Trebuie să creștem transparența și accesul la date cu respectarea caracterului privat al datelor. Cred de asemenea că datele trebuie păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, astfel încât să se facă verificările necesare pentru a evita fraudele. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este că e nevoie de sancțiuni mai dure pentru companiile care au fost identificate ca fiind implicate în frauda cu TVA. Chestiunile de fiscale și de TVA trebuie să fie abordate dintr-o perspectivă mai largă, transectorială, în caz că există portițe de scăpare administrative, pentru că comerțul electronic exploatează genul acesta de posibilități de scăpare pentru a face fraude. Caroline Driar, acum cuvântul reprezentanta Digitax Sud. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor! Aș vrea să mulțumesc Parlamentului și raportarei pentru eforturile făcute pe acest raport, care ne arată importanța pe care o, lucră, o alocăm lupta împotriva fraudei fiscale și a fraudei cu TVA în special. Așa cum s-a spus aici, Problema aceasta este o problemă care apare în mod repetat în UE și se numără pe lista priorităților noi comisii, care va cere mare eforturi către facilitarea conformării companiilor și către intensificarea luptei de combatere a fraudei fiscale. Prin urmare, ne bucurăm să primim raportul Parlamentului pe această propunere și Cred că modificările pe care le-ați propus se referă practic la toate chestiunile care au fost problematice și pentru noi. Ați menționat digitalizarea, nevoia de a crește cooperarea, nevoia de a crește accesul la date pentru autoritățile fiscale și această propunere vizează eliminarea unora dintre aceste neajunsuri. Există amendamente care se regăsesc și în compromisul Consiliului, care arată că, practic, gândim toți cam în aceeași direcție și salutăm spiritul majorității amendamentelor, chiar dacă sunt unele care depășesc un pic sfera de aplicare din propunerea Comisiei. O să Continuăm să ne ocupăm de aceste lucruri, de exemplu în ceea ce privește consolidarea Eurofisc sau uh, obținerea de informații statistice mai bune cu privire la fraudă. De curând, Comisia a lansat un summit al șefilor de administrații fiscale din cele 28 de state membre și în acest summit am încercat să identificăm provocările comune și să vedem cum putem găsi soluții la acestea. Prin urmare, subiecte rămân de actualitate. Vineri la Bruxelles va avea loc o conferință <coughs> unde vom aborda TVA-ul și tehnologia și vom analiza unele dintre chestiunile menționate în raport, cum ar fi modul în care putem folosi tehnologiile pentru a facilita colectarea de date și lupta împotriva fraudei, inclusiv blockchain. Și există și amendamente care ar putea să reducă eficacitatea propunerii mă gândesc la datele agregate, de exemplu. Dacă se trece la o prea mare agregare a datelor, sfârșești prin a avea o imagine de ansamblu nu prea clară în ceea ce privește sursa fondurilor beneficiarilor. Aici, deci, am identificat un risc, dar în rest mulțumim încă o dată raportoarei și membrilor pentru sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dăm din nou cuvântul doamnei raportor Lidia Pereira PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor pentru comentarii și contribuții la această dezbatere pe principalul subiect, care este condiții mai bune pentru administrațiile fiscale, combaterea eficientă a fraudei TVA în comerțul electronic și partajarea informațiilor fiscale pentru a combaterea frauda TVA mai, mai eficient. Rezultatul votului nostru va fi o poziție fermă a Comisiei noastre și apoi a Parlamentului în general. Este o procedură consultativă dar uh, avem la bază obiectivele Comisiei, înțelegem poziția Consiliului, însă vom evidenția și ambiția noastră de a merge mai departe. Sper că rezultatul votului actual poate fi un bun punct de pornire pentru o discuție în plenară și o bună ocazie pentru a pune acest subiect nu doar pe agenda politică, a noastră, ci și a grupurilor politice în următoarele săptămâni. Încă o dată vă mulțumesc tuturor foarte mult! Vom vota la orele 17 astăzi aceste două dosare. Domnul Costas Mavrides nu este încă aici. Cine vrea să vorbească în numele lui? so we will adjourn because it's uh, before time for that uh, uh, point in the schedule. Facem o pauză până când ajungem, uh, până când ni se alătură domnul Mavrides. Două minute. So let's resume the meeting. Please have a seat. Haideți să ne reluăm ședința. Vă rog să luați loc. So let's get to point 16. Your... la punctul 16, raportul anual pe 2018 al Băncii Centrale Europene Domnul Costas Mavrides de la S și D este raportor și are cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Nu cred că o să am nevoie de 5 minute. Raportul pe 2018 al BCE. Primul vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru propunerile făcute. Am primit 312 amendamente în total. Următoarea etapă reprezintă reuniunile raportorilor din umbră și uh, redactarea textului de, de compromis. Intenționez să mențin aceeași abordare de până acum, domnule președinte. Această abordare a fost cea care a stat la baza redactării textului. Ca să vă explic, Vreau să vă spun că am încercat să fiu cât mai echilibrat cu putință și util și constructiv. Nu m-am ferit de critici, cel puțin nu cred că m-am ferit de critici, m-am concentrat mai mult pe aspecte care sunt mai relevante privind um, competențele BC și a politicilor lor, sale. Și am încercat pe cât se poate să ajung la un compromis. În acest cadru, deci, voi încerca să includ în textul de compromis toate ideile exprimate în amendamente, ținând cont de amendamentele înaintate, principalele puncte care vor fi abordate în reuniunile cu raportorii din umbră, sau cel puțin asta intenționez să fac eu, vreau să vă număr câteva dintre acestea. Impactul politicilor BC în uh, economiile uh, zonei euro și lim limitele aceste, acestora, efectele asupra creșterii economiei și a economiei reale, viitorul um, Uniunii Monetare, finalizarea Uniunii Monetare, și aici intră și EDIS, uh, rolul BC în ceea ce privește schimbările climatice și așa mai departe. Nu intru în discuții detaliate la momentul acesta, dar Amendamentele care, trebuie să vă spun că amendamentele care au o, o, gând, o gândire și o direcție politică diferită, sigur, acestea au fost uh, înaintate, au fost uh, prezentate, dar cred că avem uh, teren uh, comun și vom ajunge la un compromis. Și cred că majoritatea din Parlamentul European dorește îmbunătățirea zonei euro și consolidarea rolului monedei euro. Deci sunt îngrezător că până la urmă Parlamentul European va transmite mesajul și semnalul potrivit BCE-ului. Iată de ce, repet, aștept până răbdare să avem o discuție rodnică și constructivă cu raportorii în umbră. Thank you. So we have three min- Mulțumesc. Avem trei minute pentru fiecare raportor din umbră. Agnes Severin de la PPE, în primul rând. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru această muncă constructivă și eficientă. Mulțumesc și colegilor de la PPE și coordonatorului nostru, domnul Ferber, pentru amendamentele sale și pentru colaborarea strânsă de care a dat dovadă. Amendamentele înaintate de noi țin de mandatul BCE pentru a face raportul mai clar și am insistat asupra mai multor aspecte, bineînțeles independența BCE-ului, precum și obiectivul principal al politicii monetare a BCE, bineînțeles, stabilitatea prețurilor. Am reamintit că o politică monetară uh, eficientă nu trebuie să se substituie reformelor uh, structurale necesare și uh, am uh, subliniat și nevoia de a regândi politicile monetare pe termen lung, cum ar fi programul de achiziționare active. În ceea ce privește ratele dobânzilor foarte scăzute, ne-am referit și la efectele negative pentru um, uh, deponenți și pentru pensionari. Și am fost foarte atenți în ceea ce privește uh, criptomonedele stabile și uh, riscurile aferente și asupra importanței numerarului ca mijloc de plată, precum și asupra consolidării uh, rolului monedei euro la nivel internațional. La fel de important uh, este activitatea necesară pentru a îmbunătăți um, accesibilitatea la accesibilitatea uh, deciziilor BC în rândul cetățenilor, deci uh, sperăm să ajungem să ne punem pe aceeași lungime de unde și să ajungem la vot în comisie în cursul lunii decembrie, în cursul lunii ianuarie de la Renew nu sunt vorbitori. Domnul, iac domnul um, Lunis din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule raportor pentru că ne-ați prezentat structura activității dumneavoastră și modul în care veți integra aceste 312 amendamente. Cred că se oglindesc foarte bine discuțiile în curs și acest lucru s-a întâmplat și ieri când am întâlnit cu doamna Lagarde aceste chestiuni se oglindesc și în amendamente. În ceea ce ne privește pe noi, pe verzi, aș dori să vă atrag atenția asupra uh, câtorva priorități importante pentru noi, uh, despre care ați vorbit și dumneavoastră, a criptoactivele, monedele digitale ale băncilor centrale, și este important să mergem mai mult în detaliu. M-am bucurat foarte mult să constat, uh, bineînțeles, nu suntem singurul grup care a, a cerut o un, uh, o altă formulare, criptoactive și nu criptomonede, fiindcă nu sunt criptomonede. Iar în ceea ce privește riscul aferent al acestor um, active, ar trebui să ajungem la un compromis prudent privind această chestiune. Suntem de acord cu um, um asocierea bc ului și cu alte bănci centrale, am discutat asta și cu doamna Lagardier, pentru a explora uh, Uh, șansele, ocaziile, dar și provocările pentru băncile centrale pe care le reprezintă aceste monede digitale și uh, criptoactive. Acum uh, și în ceea, și în ceea ce privește schimbările climatice, noi am cerut chiar o secțiune separată pentru acest subiect, fiindcă Uniunea Europeană s-a angajat deja ferm față de obiectivele acordului de la Paris și BCE-ul vorbește despre acest lucru acum, iar săptămâna trecută Parlamentul European și-a reafirmat angajamentul în ceea ce privește declararea unei urgențe climatice, iar acest uh, angajament trebuie să se reflecte în uh, raport. Iată de ce susțin această secțiune. În ceea ce privește mm, politica monetară a BCE, am luat notă de faptul că unele amendamente au uh, depășit cumva limita în ceea ce privește critica politicii monetare a BCE. Suntem de acord că uh, politica monetară neconvențională ar putea să aibă consecințe negative, dar uh, va avea în continuare și efecte pozitive. Iar raportul uh, ar trebui să reflecte acest lucru uh, și, bineînțeles, critica constructivă este binevenită, dar și măsurile constructive. Haideți să nu dăm tot timpul uh, vina pe BCE și politica fiscală intră în joc aici, precum și sectorul bancar privat. Neutralitatea pieței, uh, iată un alt subiect, cred că e un uh, moment potrivit de a revizui acest subiect, de a analiza și uh, să vedem ce facem cu continuarea investițiilor uh, părtinitoare în, uh, în industria cărbunelui supra, supravegherea, iar aici am putea discuta despre arhitectura supravegherii financiare în Uniunea Europeană și modul în care trebuie să fie consolidată și armonizată. Această abordare sectorială cu, în ceea ce privește uh, autoritățile bancare și, și protecția consumatorului este destul de fragmentată în Uniunea Europeană, deci cred că am putea să ne inspirăm de pildă din motivul din modelul Twin Peaks și s-a discutat despre deja, deja despre același lucru la Parlament și la Comisie și cu Parlamentul și Comisia am putea poate să discutăm din nou în ceea ce privește egalitatea între sexe. Nu suntem departe de acest obiectiv în instituțiile noastre, mai ales în, în ceea ce privește regulamentele financiare și instituțiile financiare. Iată de ce sprijinim uh, solicitarea raportului privind uh, o, o listă scurtă în ceea ce privește egalitatea între sexe. Vă mulțumesc! Așteptăm cu nerăbdare colaborarea pe viitor. Dacă nu mă înșel, nu avem prime de la IDE. Dau lui Johan van Overveld de la ECR. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea extraordinară pe care au făcut-o pe marginea acestui raport. Când discutăm despre proiectul de raport privind uh, raportul anual al BCE, Domnul Epping a luat cuvântul în numele meu, fiindcă eu nu prea aveam timp atunci. Fiindcă ședința avea loc în același timp că dialogul tripartit privind uh, bugetul pe 2020, ce sunt uh, la Comisia pentru Bugete, mă rog, colegul Epping și cu mine sunt probabil că acest proiect de raport, chiar dacă uh, are multe elemente prețioase și a ratat uh, misiunea de a, și posibilitatea de a avea o atitudine critică, constructivă sau constructiv critică, mă rog cum vreți să-i spuneți, în ceea ce privește politicile BCE. Iată de ce am, uh, înainte, am înaintat în total 34 de amendamente, nu o să uh, le trec, să trec în detaliu, uh, dar vreau să vă le prezint pe scurt. E vorba în primul rând despre independența BCE. Un lucru extrem de important și care nu merge cu dorința de, a se, de implicare activ în această așa numită campanie politică, ceea ce face presiunea asupra BCE-ului și a trebuit, bineînțeles, evitat. În al doilea rând, afirmația că politica fiscală ar trebui să sporească impactul politicii monetare. Uh, se, mi se sună mie destul de ciudat și aș spune că de fapt lucrurile stau invers și anume că în vremuri normale ar trebui să se compenseze sau să se țină în echilibru cu politicile monetare costisitoare. E mai bine ca politicile bugetare să fie mai uh, restrânse și uh, invers. Bineînțeles, în perioada de criză, ele ar trebui să, să se consolideze reciproc dar nu așa stau lucrurile acum. Iar în al treilea rând, creșterea moderată a productivității ar trebui să se sublinieze aici faptul că politicile BCE joacă un rol și în uh, aceste evoluții nefericite, această tendință nefericită, cum ar fi pe care o reprezintă uh, creșterea, reducerea productivității, fiindcă devine din ce în ce mai clar că uh, Uh, aceste rate ale dobânzii scăzute și negative chiar creează un mediu în care aceste companii stafie, zombie, pot să supraviețuiască alte companii, companii care n-ar fi supraviețuit dacă ratele dobânzii ar fi fost la nivel mai normal, mai ridicate. Și în al patrulea rând uh, avem uh, sistemul EDIS de asigurare a depozitelor, care joacă un rol foarte important în sistemul bancar și este un element esențial al acestuia, dar care nu va fi acceptat la nivel politic în uh, unele țări dacă nu cumva în alte țări se mai lucrează la reducerea creditelor neperformante care sunt în continuare prezente în sistemul financiar și bancar în acele țări. Și în cele din urmă, raportul ignoră efectele secundare negative ale politicilor BCE-ului și uh, avem aici o listă neexhaustivă a acestor uh, efecte negative, distorsionare ale piețelor financiare și evaluări al riscului distorsionate, uh, un nivel de îndatorare din ce în ce mai mare și crearea tot felul de bășiți, apoi efectul asupra puterii de cumpărare și la mine în țară, de pildă. Iar în în țara mea, efectul a fost de 300 de miliarde de euro la nivel de depozitelor. Așa, atât de mult s-a pierdut din puterea de cumpărare, ceea ce reprezintă 20% în ultimii 10 ani, o cifră uriașă. Apoi, sistemul bancar uh, paralel a crescut uh, și efectul uh, care nu trebuie subestimat, și anume că se transmite mesajul greșit uh, politicienilor, dacă băcile centrale spun uh, tot timpul că pot face mai mult și vor face mai mult, vă asigur că politicienii vor face mai puțin. Deci, uh, asta afectează reformele structurale de care este nevoie. Deci, prin amendamentele noastre, dorim să ajungem la un peisaj mai corect uh, al politicilor pe care le duce BCE-ul. Mulțumesc! Mulțumesc, Dimitris Papadimulos de la uh, GUE. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc lui Costas Mavridis pentru proiectul de raport uh, și pentru prezentarea sa. Acesta este un punct de plecare foarte bun pentru dezbatere. Noi am înaintat 32 de amendamente în... pentru că dorim să îmbunătățim raportul pe al locuri. Primul rând, nu doar că încetinește creșterea în Uniunea Europeană, există chiar un risc să ne confruntăm cu o nouă criză economică, iar uh, BCE-ul, chiar uh, domnul Draghi și doamna Lagarde, succesarea sa, au spus acest lucru. Dat fiind uh, acest lucru, trebuie să aprofundăm mai mult politica monetară și Uniunea Europeană și aici lipsește ceva. Asta este acel treilea pilon, EDIS, Sistemul European de Asigurare a Depozitelor. De ani de zile, reprezentanții grupurilor politice resping propunerea Comisiei Europene pe care o sprijină bc și m-am săturat de asta. Dacă nu mergem mai departe de edisul, nu vom mai avea Uniune Bancară. Iar uh, asta trebuie să meargă mână în mână cu reducerea și uh, um, atenuarea riscului. Avem nevoie de EDISTA. Unii spun că riscul ar trebui să fie la nivelul 0 înainte de aplicarea EDIS-ului. Dacă o pe această cale, o să ne confruntăm cu riscuri foarte mari. Încă un aspect pe care l-am dorit, dorit subliniat în raport reprezintă o contribuție mai activă a Băncii Europene de Investiții, BEI, în ceea ce privește schimbările climatice. Acum câteva zile, Parlamentul European a votat cu o majoritate covârșitoare pentru o rezoluție uh, privind schimbările climatice și doamna Lagarde s-a angajat că a angajat și BCE-ul pe această cale, iar acum trebuie să treacă de la vorbe la fapte și așteptăm ca Comisia să-și prezinte noul pachet ecologic. Și încă un aspect, impactul Brexitului. Trebuie să intervenim mai activ din această cauză și nu în cele din urmă. Dați-mi voie să vă spun că în ultimii ani S-au exacerbat inegalitățile la nivel regional și la nivel social, iar asta înseamnă că atunci când vine vorba de politica monetară și politica fiscală, trebuie să să ne gândim și la o aplicare mai flexibilă a pactului de stabilitate și creștere și poate pe viitor s-ar putea să avem nevoie și de un nou pact de ocupare și de creștere s-ar putea să mm, avem nevoie de acest lucru pe viitor. Deci așteptăm cu nerăbdare amendamentele de compromis eh, din partea domnului raportor. Dar vă asigur că suntem eh, împotriva unei uh, slăbiri, atenuări a raportului Mavridis sau și nu ne dorim ca unele grupuri politici să, să elimine pur și simplu bucăți întregi, ceea ce știu că se va încerca. Mulțumesc. Mulțumesc. Întoarcem acum la domnul raportor. Dau din nou cuvântul lui Costas Mavridis. Chairman, just a very short statement. What we have... Mulțumesc, domnule președinte. Vedem că există puncte de vedere diferite, direcții diferite, care evident că nu fac decât să îmbogățească dialogul și raportul. Și încă o dată am încercat să fac tot ce îmi stă în putere pentru a ajunge la o soluție echilibrată care să ne permită tuturor să votăm raportul. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul va avea loc în Econ pe 27 sau 23 ianuarie, 22 sau 23 ianuarie și uh, apoi în plenară de la Strasburg. Ne oprim aici, reluăm voturile la 5. Good afternoon. Bine ați revenit. Cred că toată lumea e aici. Putem, prin urmare, începe voturile. Înainte să începem votul propriu-zis. Haideți să facem un test. Când sunteți gata, începem partea de test. Deci e, nu e vot, e doar un test, să vedem că totul funcționează. Ca să vedem exact pe cine avem în sală. Am deschis votul, s-a închis votul. Bun, totul e în regulă. Putem trece deci la votul propriu-zis și avem recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Consiliului Executiv pentru Banca Centrală Europeană. <coughs> avem aprobarea domnului Paneta ca membru al Consiliului Executiv. Este vot secret. Deschidem votul. se pare că avem un vot PPM+. Nu e nicio problemă, s-a rezolvat. Cred că putem declara votul închis. ...51 pentru, 5 împotriva și o abținere. Deci se adoptă. Avem aprobarea numirii unui membru, a, doamna Isabel Schneider, în calitate de membru al Consiliului Executiv al BCE. Și de această dată avem vot secret. Deschidem votul. S-a închis votul. 41 pentru, 13 împotriva și 4 abțineri. Se adoptă. Trecem la următorul vot. Este un vot pentru reprezentantul Parlamentului European la Comitetul Consultativ Statistic European, domnul Werner Langen este propus pentru o astfel de poziție. Avem din nou un vot secret. S-a deschis votul. Uh, again, there's a... Iar avem un vot în plus, dar s-a rezolvat. Bun, s-a închis votul. 43 pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri. Se adoptă. Ok, we move to the next... Uh... Trecem mai departe la următorul punct, și anume cerințele de plată pentru uh, furnizare de servicii de plată, uh, raportul colegei Lira, Livia Pereira. Și începem cu amendamentul 22. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Verificăm. Verificăm. Am deschis votul pe amendamentul 22. Am închis votul. 27 pentru, 30 împotrivă. Se respinge așadar. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 29. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu 38 voturi pentru. Amendamentul 31. Îmi cer scuze, ce președinte, am văzut cafea peste lista de voturi. Okay. No worries. That's okay. No problem. <laughs> The list is safe. Indicațiile de vot rămân aceleași. Bun. Trecem la 31. Îmi cer scuze pentru acest accident, zice președinta. Deci, amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 33 acum. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 34 acum. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptată. Amendamentul 37 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptată. 38 era identic cu 37. Bun, atunci 39. Amendamentul 39 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 40 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Închid votul. E respins. 42 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 43. Pentru. Împotriva abțineri, adoptat. Verificăm, spune președinta. Open the vote. Am deschis votul. The vote. Închid votul. E respins, îmi cer scuze, spune președinta. Trecem de mai departe la amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Amenamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abține respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 10, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum, vot asupra propunerii comisiei astfel amendat, amendat, îmi cer scuze, vot cu apel nominal. Close the vote. Am închis votul se adoptă cu 51 voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Acum trecem la voturile pe, eh, pe raportul măsurilor de măsuri eh, administrative eh, de combatere a fraudei TVA, un alt raport al doamnei Lidia Pereira și votăm compromisul A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem mai departe la compromisul B. Pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptat. Și așa, ajungem la votul final asupra propunerii comisiei astfel amendate, vot cu apel nominal, deschid votul și îl închid acum. Adoptat. 50, de voturi pentru, 2 împotrivă și 5 abțineri. Now we move on, uh, on to the vote on... Trecem acum la votul privind rezoluția taxare echilibrată BEPS 2.0. Începem cu amendamentul 41 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. Close the vote. Se închide votul, se respinge. Cu 23 pentru, 32 împotriva. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem mai departe la compromisul C pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul de A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Hai să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul E pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 93, amendamentul 93, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul.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 Compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 131 pentru împotrivă abțineri se respinge. 130 pentru împotrivă abțineri se respinge. Trecem la compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm electronic. Vote. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 33 la 23 și o abținere. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 143 pentru. Împotrivă.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 Compromisul V pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul W pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 168 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Bine. Verificăm 168. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Vreți să verificăm electronic? Haideți să verificăm electronic. 173. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromise X. Compromisul XX pentru împotrivă Abțineri? Se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Z pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AA pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 28 pentru împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul AB pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amen. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul AC pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic, să deschidă votul. Se închide votul. Se adoptă. Votăm acum uh, Votul final privind uh, moțiunea de rezoluție astfel amendată, vot cu apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 40 pentru, 11 împotrivă și 6 abțineri. Votăm acum recomandarea privind standardele, standardul de contabilitate internațional 39 și standardele de raportare financiară 7 și 9. Cine este pentru? Nu. Mă scuzați, spune doamna președinte. Votăm în bloc alineatul 1 și 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm uh, trimiterile acum de la 1 la 7 în bloc. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și apoi votăm tot în bloc considerentul, considerentele de la A la E, tot în bloc, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votăm textul prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 40 pentru, 3 împotrivă, 11 abțineri. Se încheie această reuniune următoare. Următoarea reuniune va avea loc uh, marți 12 decembrie de la 9 la 12 jumătate. La revedere!